Iar acum, ordinea de zi prevede raportul domnului Pablo Zalba Bidegain și a domnului Gerbenian Gerbrandi cu privire la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor. Și vom da cuvântul imediat uh, raportorului domnul Zalba Bidegain. Vă rog, Pablo, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Un an, Volkswagen Acum un an, Volkswagen a acceptat, a recunoscut în fața autorității de mediu a SUA că s-au folosit instalații de manipulare pentru uh, emisiile mașinilor uh, produse de către Volkswagen și acum trebuie să ne punem următoarea întrebare. De ce acest scandal nu a fost descoperit în Uniunea Europeană? De ce Uniunea Europeană nu a fost în stare să descopere această fraudă care avea o amploare evidentă? Nu e foarte ușor să răspundem la întrebarea aceasta, dar uh, eu cred că trebuie să discutăm despre mai mulți factori astăzi. În primul rând, lipsește o Europa prezentă, mai ales pentru că integrarea nu a fost destul de profundă. Eu sunt convins de faptul că dacă ar exista Statele Unite ale Europei, nici nu ar fi eh, existat scandalul pe care îl discutăm. Însă, dacă ar exista Statele Unite ale Europei, atunci consumatorii europeni, milioanele de oameni care merg cu mașina în fiecare zi, ar fi mai bine protejați. Însă, când da, am avea, dacă am avea și un sistem uh, unitar uh, al juridic, atunci consumatorii ar avea, într-adevăr, în general, o protecție a consumatorilor mai bună. Dar mai există și alte uh, alte explicații pentru situația de astăzi. În primul rând, legislația foarte vagă pe care a promovat-o comisarul Verheugen a contribuit la faptul ca scandalul să nu fie identificat mai devreme. Aceasta explică și de ce scandalul s-a putut produce. Trebuie să criticăm și faptul că domnul comisar Verheugen a discutat cu deputați despre un compromis care nu era destul de bine organizat, destul de larg. După aceea, domnul comisar Tajani a preluat dosarul și a încercat să pună în aplicare o legislație mai ambițioasă. Având în vedere reducerea emisiilor de oxid de azot. Însă suntem conștienți de aceste contradicții, iar uh, comisia noastră a elaborat un raport atunci în care s-a constatat că există diferențe flagrante între testele în uh, timp real și testele în laborator. Întrebarea este însă dacă chiar ne-am uh, dat o steneală suficient atunci. Nu se știe. Poate mai important însă să ne uităm în viitor, pentru că Cetățenii așteaptă de la Comisia de Anchetă să se facă lumină pe ceea ce s-a întâmplat, dar așteaptă și propuneri de măsuri care să împiedice așa ceva pe viitor. Pentru că foarte mulți colegi cu siguranță o să-mi spună că acest obiectiv este al nostru deja de mult timp. Acum însă e vorba de a folosi momentul pot propice. Probabil că sectorul autovehiculelor a avut nevoie de o criză pentru a putea să se modifice pentru ca să se adapteze la secolul 21, care este mult mai strict la valorile de emisii și pentru că acest secol caută noi forme de mobilitate. Trebuie să fim conștienți că 12 milioane de familii depind de locurile de muncă în sectorul autovehiculelor. Nu numai uh, veniturile lor trebuie garantate, ci trebuie să le oferim și un viitor mai bun. și noi a, cu siguranță am fi trebuit să descoperim acest scandal mai devreme, însă acum haideți să încercăm să facem lumină și să ne uităm spre viitor. Mi-a, mi-a plăcut foarte mult să colaborez cu colegul meu olandez și în următoarele luni cu siguranță vom continua colaborarea și cu ceilalți colegi din Comisia EMIS. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul celuilalt uh, raportor, domnul Gerbrandi Patru minute, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, coraportorului uh, Roselba pentru munca sa excelentă de până acum și aștept să lucrăm împreună în lunile ce urmează. Acest raport intermediar este unul de natură procedurală de-abia ne-am început activitatea. Însă există un punct uh, important și anume cerem Comisiei să lucreze în mai mare măsură cu Comisia de Anchetă. Uh, acesta a fost cazul când am adoptat acest uh, acord interim în cadrul Comisiei. Comisia și-a îmbunătățit în mod semnificativ cooperarea și sper să putem să lucrăm în această manieră. Până acum, comisia noastră a uh, colectat uh, dovezi, uh, a vorbit uh, cu producători, uh, uh experți software, persoane din mediul academic. Am început partea politică a anchetei. Am avut audieri cu o serie de comisari începând cu fostul comisar uh, Dimas Potoșnic, Tajani uh, și uh, ieri cu comisarii Biancovska și Vela. Foarte important va fi și accentul pus pe statele membre și aștept audierile cu ministrii naționali în săptămânile ce urmează și cer uh, sincer acelor miniștri care nu și-au confirmat participarea să o facă. Democrația europeană înseamnă și faptul că uh, miniștrii statelor naționale uh, răspunde pozițiile lor în fața Europei. Am discutat cu autoritățile de obologare de tip și cu Agenția Americană EPA ce am uh, descoperit? În primul rând, uh, nu e vorba numai de un caz care se limitează la Volkswagen. Sunt și alți uh, producători de autovehicule care își închid aceste Uh, dispozitive de manipulare uh, când temperatura scade sub 17 uh, grade. Deci problema este mai mare decât Volkswagen și trebuie să analizăm în continuare acest lucru. De asemenea, sunt o serie de întrebări referitoare la rolul statelor membre. Vedem că s-a făcut o punere în aplicare uh, slabă a legislației europene și acest lucru trebuie discutat uh, sincer cu ministrii uh, statelor naționale. Întrebarea este uh, de ce a durat atât uh, să uh, elaborăm acest nou test de testare a emisiilor. În 2007 s-a spus că va dura probabil 2 uh, ani pentru uh, elaborarea acestui test, însă a durat mult, mult, mult mai mult și trebuie să analizăm cauzele pentru care acest lucru s-a întâmplat. La un an uh, după izbucnirea scandalului, uh, am făcut uh, multe, însă există în continuare milioane și milioane de uh, autoturisme cu motoare diesel care nu uh, sunt conforme cu legislația. Ieri am discutat uh, cu comisarul Biencovska uh, și uh, uh, așteptăm uh, și uh, ne vom concentra asupra uh, Uh, acestor lucruri. Apoi, retragerea unor vehicole care în momentul de față se face pe baze voluntare. Sper că uh, vom uh, finaliza raportul nostru în martie anul viitor și sperăm că nu numai că vom trage concluzii în legătură cu ce s-a întâmplat uh, în trecut, ci vom uh, prezenta și o serie de lecții de învățăminte pentru uh, viitor. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei comisar Biencovsk. Aveți cuvântul, doamna comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. Este o dezbatere foarte importantă și mă bucur că sunt aici. În primul rând vreau să le mulțumesc ambilor raportori pentru munca lor a trecut aproape un an de când uh, s-a declanșat uh, scandalul emisiilor cu Volkswagen și au trecut mai bine de șase luni de când uh, s-a înființat Comisia EMIS. Și pentru noi toți a fost o perioadă de muncă grea, atât pentru Parlament și, cât și pentru Comisie. Și pot să vă asigur că eu am făcut tot posibilul pentru a acționa în cooperare și cu multă transparență și sunt, uh, mă angajez să fac acest lucru în continuare și să cooperez pe deplin cu Parlamentul în lunile care vin până la finalul uh, uh, muncii Comisiei de Anchetă. Am făcut tot posibilul pentru a vă răspunde la toate întrebările. Știu că nu sunteți mulțumiți pe deplin, dar am încercat să facem tot posibilul și vom continua să facem același lucru. Sunt convinsă aceasta este cea mai bună cale de a descoperi toate uh, faptele și uh, asta este cea mai bună cale de a găsi o metodă de a merge mai departe pentru Comisie, pentru statele membre în efortul de a aplica legea și pentru industrie pentru a, fi, pentru a respecta legea și pentru a fi mai prietenoasă cu mediul. Firește, uh, Facem tot posibilul, dar uh, mă aștept ca și statele membre să fie la fel de transparente și cooperante. Comisia a invitat statele membre să ancheteze prezența acestor dispozitive în mașinile care circulă pe teritoriile lor și să ne da raportul. Până acum doar Franța, Germania și Italia au pregătit asemenea rapoarte. Aceste rapoarte au fost puse la dispoziția Comisiei și publicului în același timp. Comisia a transmis uh, până la finalul lunii iulie o primă imagine de ansamblu a investigațiilor la nivel național, a transmis acest lucru către Parlament, dar din păcate încă nu avem o imagine completă, pentru că datele transmise de statele membre sunt incomplete și în continuare au rămas răspunsuri unde este nevoie de. Uh, au rămas întrebări unde este nevoie de răspunsuri cât mai tehnice. Uh, avem nevoie de aceste informații tehnice tocmai pentru a putea face o evaluare independentă a ceea ce s-a întâmplat. Am insistat cu statele membre să transmit această informație către Comisie și uh, voi continua să insist pe lângă ele. În același timp, voi continua să monitorizez și modul în care progresează anchetele naționale. O să spun câteva cuvinte și despre aceste dispozitive care au fost interzise de mai bine de 18 ani în Uniunea Europeană. 18 ani. Uh, legislația privitoare la aceste dispozitive este cât se poate de clară. Uh, fabricanții și uh, autoritățile de evaluare nu au pus niciodată la îndoială aceste reguli, dar dacă nu le respectă, trebuie să existe și consecințe pentru că încalcă legea. Sunt pregătită să asigur uh, o interpretare coerentă a regulilor pe piața unică, și din acest motiv îmi ofer serviciile pentru a oferi um, ghidare practică autorităților naționale asupra modului în care să se ocupe de aprobarea acestor um, emisii. Astfel vom avea o abordare coerentă pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Știm cu toții că um, problema cheie acum este aplicarea legii. Uh, și ne confruntăm cu situația actuală din cauza faptului că legea nu a fost aplicată cum trebuie și supravegherea pieței a fost laxă. Deci trebuie să consolidăm sistemul actual, să avem un sistem de supraveghere nou uh, sub controlul Comisiei și să existe și penalități la nivel UE pentru a putea depăși problemele cu care ne confruntăm astăzi. Este important și să restaurăm încrederea cetățenilor care a fost dăunată puternic, care a fost uh, lovită puternic. Comisia, în propunerea din ianuarie uh, în acest uh, an, a lansat aceste idei și acum ține de Consiliu și de Parlament să fie de acord. Uh, vrem să lucrăm uh, la Comisia INCO, la raportul domnului Dalton, pentru a merge cât mai rapid cu putință, dar de asemenea vrem să se și adopte aceste propunere cât mai curând cu putință. Reticența, ar spune chiar rezistența față de schimbările necesare, este descurajatoare, ca să nu zic dezamăgitoare de-a binelea. Pentru a reuși, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru a păstra nivelul de ambiție a acestei uh, propuneri. Salut faptul că munca Comisiei EMIS pot, poate demonstra cât de importante sunt schimbările din propunerea noastră. De aceea solicit, vă solicit tuturor să vă uitați în trecut, dar să pavați drumul spre viitor. Pentru că altfel un an de muncă uh, intensivă nu va fi deloc mulțumitor pentru că nu va aduce nicio schimbare tangibilă. Vom continua să lucrăm cu dumneavoastră în lunile care urmează și, bineînțeles, vreau să spun că Comisia salută acest raport interimar și ne urez amândurora succes în săptămânile și lunile care urmează. Vă mulțumesc! Grazie, grazie, comisar. Mulțumesc, doamnă comisar, iar acum aș vrea să dăm uh, cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Trebuie să ajungem la vot la timp, deci vă rog, dacă se poate, la această etapă să nu folosiți cartonașele albastre. Are cuvântul domnul Carins, mai întâi grupul PPE. Vă rog, două minute. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Au trecut uh, șase luni și au uh, avut loc foarte multe audieri de la cu martori, cu experți, cu universități, uh, cu academicieni, cu ONG-uri, dar și cu producători de autovehicule. Am ascultat și reprezentanții Comisiei Europene în comisia noastră, foști și actuali. Și ce am aflat? Prima întrebare pe care trebuie să o punem este cum am ajuns în situația în care ne aflăm astăzi cum am reușit în Europa să, ajung, să fim uh, într-o situație ca aceasta. Noi am avut un obiectiv uh, de reducere a dioxidului de carbon în Europa, în emisii, și am încercat să îmbunătățim motoarele diesel și să influențăm uh, protecția consumatorului. Însă am ignorat un aspect – Dieselul are într-adevăr o, o emisie mai scăzută de dioxid de carbon, dar are o emisie mai ridicată de uh, un consum mai mare de oxid de azot, de noxe, care sunt foarte nocive, într-adevăr, uh, acest ex- exces e nociv pentru sănătate, deci există și efecte secundare foarte uh, dăunătoare pentru sănătate. De altfel, norma Euro 6, care a fost acceptată în anul 2007, prevedea ca să se măsoare emisiile, dar nu se rezolva problema diferențelor dintre timpul real și laborator. Nu exista nicio supraveghere la nivel european, doar la nivel național. Deci e clar că trebuie să învățăm ceva din această ideologie Trebuie să nu ignorăm uh, efectele secundare, trebuie să dezvoltăm teste care să fie coerente cu uh, condusul în timp real față de acesta și să încercăm să coordonăm mai bine comportamentul statelor membre. Mulțumesc în numele și de doamna Catherine Van Brent. Ai două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi. Așa cum a spus reprezentanta comisiei, a trecut un an de la scandalul Volkswagen, când am fost șocați, șocați de comportamentul uh, unuia dintre uh, cei mai mari producători uh, uh de autoturisme care au încercat să-și uh, sporească profitul în detrimentul oamenilor Uh, și am fost surprinși că această fraudă a fost descoperită în Statele Unite, nu de autoritățile noastre de omologare de tip uh, sau cei care fac uh, testările. Este prima comisie de anchetă de mai bine de 10 ani care analizează administrația defectuoasă dar care vrea să-și ieșim la liman. Această comisie trebuie să reconstruiască încrederea în legislația europeană, dar și în produsele europene. Suntem la jumătatea drumului și am descoperit că nu numai Volkswagen, ci și multe alte companii uh, merg uh, dincolo de norme uh, și uh, eludează controlul. Aceste rezultate arată că după uh, 10 ani avem uh, mult mai multe emisii. Aceste uh, autoturisme diesel emit de 4-5 ori uh, mai mult. Uh, sigur că se vor rezolva aceste probleme. Doamnă comisar, ne bucură declarațiile noastre de ieri. Trebuie să ținem cont și de faptul că trebuie să readaptăm situația uh, așa cum se prezintă astăzi. Uh, dispozitivele de manipulare a emisiilor intră pe piața noastră în fiecare zi. Acest lucru duce la o sporire a poluării în următorii ani uh, trebuie să ne axăm și asupra situației în statele membre. În calitate de președinte acestei comisii, sper că toți împreună cu comisia, cu statele membre, mai ales în comisia EMIS, EMIS uh, vom uh, uh, depăși diferențele, diferendele între statele membre și vom reuși să rezolvăm această problemă. Mulțumesc în numele ECR, domnul Henkel. <clears throat> Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Pe lângă comportamentul fraudulos uh, și uh, ilegal al uh, Volkswagen, această comisie emis a arătat și eșecul comisiei, pentru că chiar și fostul comisar pentru industrie, domnul Günther Verheugen, care este um, decesorul doamnei comisar Biencovska, a trebuit să accepte la întrebarea pe care i-am pus-o eu că directivele europene erau prea vagi. Trebuie să mai recunoaștem în același timp și că directivele americane cu privire la emisii sunt mult mai uh, ambițioase decât cele europene și, după cum au mai zis și alții, americanii au fost cei care au descoperit scandalul și nu europenii. Nu putem decât să tragem o consecință logică din toate acestea. În primul rând, cerem Comisiei ca în negocierile cu TTIP să insiste asupra armonizării directivelor pentru emisii, pentru um, autovehicule și de fiecare dată, ca și peste tot, standardele ridicate dintre cei doi să fie norma. Aceasta are avantaje foarte mari, îmbunătățește protecția milioanelor de oameni de ambele părți ale Atlanticului și protejează de efectele nefaste ale emisiilor, în al doilea rând, costurile pentru dezvoltare și producție ale sistemelor diferite de, produc- de emisii sunt uh, reduse și, în același timp, timp se uh, demonstrează și avantajele unui pact transatlantic în mod evident. Astfel, Comisia ar putea să contribuie poate și la acceptabilitatea mai puternică în opinia publică a TTIP-ului. Mulțumesc, spune președintele, numele ALDE are cuvântul doamna Șaranzova. 2 minute 30 pane předsedající mulțumesc foarte mult domnule președinte doamnă comisar cetățenii europeni nu au primit până acum date cuprinzătoare și obiective legate de ce s-a întâmplat cu adevărat. Mandatul Comisiei formulează întrebări clare legate de Um, eșecurile, așa zise, eșecurile statelor membre și ale Comisiei. Uh, ar fi trebuit să fie introduse niște dispozitive de verificare, ceea ce nu s-a întâmplat. Emisiile în condiții reale de trafic ar fi trebuit să fie măsurate și noi n-am fi știut că se trișează dacă nu erau Statele Unite. Comisia de anchetă avea experți care spun că problema este cunoscută de multă vreme. Mașinile diesel uh, uh, depășeau uh, limita de emisii și totuși foloseau diverse metode de a trece testele. Pe de altă parte, Comisia Europeană uh, pretinde că nu a existat o proastă administrare și nu a existat o conștientizare legată de nereguli. Deci sunt în continuare multe întrebări rămase fără răspuns. Totuși, dacă nu oferim uh, răspunsuri clare, nu putem uh, restaura încrederea consumatorilor europeni, ceea ce pentru mine personal este un obiectiv primordial. De aceea solicit raportorilor să emită un raport final clar și uh, prietenos cu utilizatorul. Fiecare cetățean european ar trebui să poată vedea clar în raport ce s-a întâmplat și cine este răspunzător pentru uh, neregulile descoperite. Credem că ancheta noastră ar trebui să vină cu niște concluzii finale. Trebuie să tragem învățăminte din această anchetă și să le transmitem prin noile acte legislative care reglementează noile măsurători ale emisiilor. Industria Uh, mașinilor din Europa așteaptă cu interes rezultatul muncii noastre pentru că a creat mai bine de 12 de milioane de locuri de muncă în Europa și dacă așteptăm prea mult uh, o să încetinim dezvoltarea acestei industrii în Europa. Văd că nu există niciun reprezentant al Consiliului aici, ceea ce mi se pare o greșeală uriașă, pentru că ar trebui să fie un efort al tuturor instituțiilor pentru a avea o reacție clară. Mulțumesc! GUE, onorevole! Mulțumesc pentru GUE. Acum domnul Silichiotis, un minut 30. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Comisia noastră de anchetă are un program de lucru și nu are scopul de a da o judecată politică, pentru că, în primul rând, activitatea sa nu s-a încheiat însă. Noi am tras însă deja primele concluzii. Am avut uh, foarte multe audieri, după cum ziceau colegii, am verificat multe documente și e clar că uh, se pot uh, găsi și vinovați din punct de vedere politic. Studiile din anii 2010, dar și anchete ale Centrului Comun de Cercetare ne-au demonstrat că a existat manipulări um, la măsurătoarea emisiilor, însă după aceea nu s-a luat nicio măsură de îmbunătățire. Comisia era informată, dar nu a făcut absolut nimic pentru că nu avea uh, informații despre cazuri concrete. Statele membre, de asemenea, nu au făcut controluri uh, sub, sau controle suplimentare. A fost, uh, de asemenea, cunoscut că măsur, emisiile măsurate în uh, timp real pe șosele nu corespundeau cu emisiile măsurate în laborator, însă totuși nu s-au făcut alte teste suplimentare pentru a vedea de unde vine această diferență. Au existat așadar lacune, eșecuri din partea Comisiei, dar și din partea statelor membre um, și în uh, identificare, dar și în aplicarea de sancțiuni. Trebuie să ne gândim și care sunt lacunele în legislație și uh, să nu uităm că avem o presiune foarte puternică din partea industriei auto. Lobby-ul în domeniul multinaționalelor auto este extrem de puternic. Așa se poate explica de ce Comisia nu a fost foarte puternic implicată. Volkswagen nu este un caz izolat. Dragi colegi, trebuie să continuăm ancheta în cadrul Comisiei noastre. Noi vom face presiune pe viitor în continuare și vom colabora și cu co-raportorii uh, desemnați de grupuri pentru ca să ajungem la rezultate foarte bune și pentru a putea să identificăm mult mai repede fraudele care după aceea, pe care le plătesc după aceea cetățenii. Numele verzilor are cuvântul domnul Turmes. Ne marche pas? Non, il faudra mettre ah, le pyrotechnicien que je suis au 56. <laughs> Thank you. Mulțumesc. Un an după scandal. Un scandal, de fapt, în întregii uh, Uh, industria automobilului. În uh, aprilie-mai 2015 s-au primit uh, date arătând niște discrepanțe. Nu se știa nimic despre dispozitivele de manipulare. Ce au făcut autoritățile? Au chemat pe cei de la Volkswagen și le-au cerut să răspundă la niște întrebări simple. Dacă pot să răspundă în legătură cu uh, neconcordanțele între testele de laborator și testele uh, în exploatare. Cu 15 ani mai târziu, în septembrie 2015, autoritatea uh, din Statele Unite a spus, gata, jocul s-a încheiat, Volkswagen trebuie să uh, recunoască o fraudă masivă. Am încercat apoi uh, să uh, s-a încercat în Statele Unite să se retragă de pe piață, o dată, de trei ori. Autoritățile americane au avut o singură întrebare. Vă rog să dovediți că emisiile de oxid de uh, azot uh, corespund normelor după uh, retragerea de pe piață. Acest lucru nu a fost recunoscut. A urmat acțiunea 3, compensarea, despăgubirea consumatorilor și amenzi aspre pentru nerespectarea legii. Deci, Obama și administrația sa nu au făcut altceva decât să-și facă treaba. Ai o industrie care fraudează și este prinsă asupra faptului. Ce am făcut noi în Europa? am avut aceleași informații ca și Statele Unite cu ani în urmă, în iarna lui 2009-2010. Comisia, statele membre, nici măcar o dată n-au întrebat compania, n-au pus aceeași întrebare. Vă rog să explicați neconcordanțele între testele de laborator și în exploatare. N-au fost încălcări până astăzi, deci uh, Comisia a fost uh, parte la această lege a tăcerii. Este uh, important, important ca acea acțiune de retragere a Volkswagenului uh, a fost uh, acceptată de KBA. Deci, de data aceasta, vedem un logo oficial al guvernului german. Veniți astăzi aici fără să fie avut nici măcar o tentativă de retragere să recapitulăm. Comisia Juncker vine aici, spune că vrea să refacă încrederea, nu au fost uh, încălcări, nu au fost retrageri, nu au fost acțiuni de uh, despăgubire. În felul acesta nu vom recâștiga uh, încrederea cetățenilor de care avem nevoie. Mulțumesc. Doamna Evi, din partea FDD, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda așteptărilor destul de slabe de la Comisia de anchetă, sunt de părere că lucrare, lucrările acestei comisii a dus la concluzii foarte utile pentru identificarea slăbiciunilor, opacității, sistemelor de omologare de tip a vehiculelor și a controlului emisiilor acestora. Un lucru este foarte clar instalațiile și dispozitivele de invalidare sunt doar vârful de iceberg a sistemului. Nu vreau să mă pierd în detalii, dar vreau să folosesc intervenția mea în plenară pentru a denunța public faptul că raportul de anchetă despre uh, autovehiculele diesel uh, Euro 5 comercializate în Italia, un raport care a fost întocmit de către Ministerul uh, Infrastructurilor și Transporturilor italian, este o insultă la adresa Comisiei de Anchetă din Parlamentul European. Mai ales este foarte insultător în fața cetățenilor europeni care merită mai multă seriozitate, competență și transparență maximă din partea instituțiilor. Raportul acesta este voit, omisiv și plin de lacune. Nu se face referire la diferite concluzii din uh, Comisia de Anchetă. Se vorbește uh, dacă uh, despre diferențe, dar nu se, nu, nu se atrage atenția asupra problemele din, de la Fiat, de exemplu, care au fost de asemenea um, sursa și ținta unor teste. Se lasă la o parte și anumite modele uh, Fiat care au uh, dispărut pur și simplu din documentul acesta de anchetă, măsuri la care există suspiciuni foarte mare, mari de dispozitive de uh, invalidare, dispozitive care se pare că se sting după, 20, după două minute uh, la sfârșitul uh, testului de omologare, și la alt model care, de asemenea, la testul la cald a demonstrat o oxid de uh, azot de trei ori mai mare decât norma. Așadar, este o încercare foarte maladroată de a ascunde valorile reale ale mașinilor Fiat și uh, propunem de aceea să se retrimită către emițător acest raport care este o insultă la adresa cetățenilor europeni. Vă mulțumesc și acum domnul Prețăl din partea ANF are cuvântul două minute. Domnule președinte, doamnă comisar, pe lângă faptul că Volkswagen a încălcat voit legislația, mai sunt alte aspecte pe care le-am putut afla la ancheta din ultimele luni. Am constatat că, în primul rând, Comisia nu are posibilități suficiente de control a situației uh, legislative, dar și că puținele mijloace de control pe care le are nu le cunoaște prea bine. Doamnă Biencovska, de mai mulți ani există mai mult decât doar zvonuri că nu numai uh, scandalul Volkswagen are scandal uh, la, din cauza acestor probleme, ci și alți producători sunt de fapt susceptibili de scandal. Poate că ați putea să cereți și de la alți producători, cel târziu acum, documente care să le probeze onestitatea și momentan n-ați făcut absolut nimic în această direcție. Nici nu ați putut să ne explicați ce faceți cu statele care sunt obligate să vă raporteze. Nu aveți niciun sistem de asigurare a calității uh, pentru legislația în felul în care este acum. Și, doamnelor și domnilor, dacă luăm în serios legislația în Uniunea Europeană, dacă vrem să reglementăm aceste probleme la nivel european, atunci trebuie să avem pretenția să avem și sisteme de asigurare a calității care să funcționeze. În schimb, noi uh, avem încredere acum uh, în uh, concluziile trase de instituții americane. Și poate că în acest moment și Interesele diferite ale Europei și ale Statelor Unite contează. N-ar trebui doar să ne lăsăm trași de, trași de carul cu boi al americanilor, ci ar trebui să ne tragem singuri concluziile, pentru că este nevoie de această pretenție din partea noastră. Nu se poate ca Volkswagen să trebuiască să plătească 15 miliarde de despăgubire la Statele Unite. Mi se pare că e nevoie de de uh, firme de autovehicule. Mulțumesc. acesta a fost ultima intervenție în numele grupurilor și acum are cuvântul domnul Ghizeche. Vă rog, două minute. Și rog pe toți colegii să respecte mai bine timpul, pentru că avem o problemă cu timpul, având în vedere votul care vine în curând. Vă rog frumos să țineți cont de acest lucru. Domnul Ghizec, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar Vienkovska, dragi colegi. La um, analiza aceasta la jumătatea parcursului a emis, facem câteodată uh, facem un inventar și știm că facem muncă și foarte tehnică câteodată. Sunt conștient că am făcut progrese și am avut deja câteva concluzii foarte bune, dar trebuie să continuăm cu lucrarea noastră. Desigur că există tentația să se folosească tema și la nivel politic. Există colegi care spun că comisia și mai ales anumiți comisari ar fi știut de software-ul acesta de falsificare, însă nu avem încă nicio dovadă pentru a afirma așa ceva. Chiar săptămâna trecută am auzit această speculație. Fostul comisar pentru mediu, domnul Potocnic, i-ar fi spus domnului Taiani într-o scrisoare că există așa ceva. Eu am această scrisoare și nu e adevărat că a, a spus așa ceva. Nu pot să văd nicio dovadă până acum că ei știau ceva. Domnul Potoșnic a spus în fața Comisiei de Anchetă că el singur nu ar bănuit nici măcar existența unui astfel de soft. Cum să scrie o scrisoare când nici măcar nu știa că există acest soft? Acum um, urmează a doua parte a activității Comisiei, iar eu sper că în această perioadă să lăsăm la o parte joculețele politice și să nu mai instrumentalizăm această Comisie, ci mai degrabă să avem un proces legislativ mai bun și mai um, cu celeritate. În Comisie, um, diferențele între noxe în laborator și noxe pe șosele erau cunoscute, într-adevăr. Însă noi, pentru o soluție legislativă, și aici includ Parlamentul European, avem nevoie pentru introducerea unui procedură de de testare um, de cam 10 ani. Legislația pentru testarea emisiilor este mult prea laborioasă și toți comisarii și toate partidele sunt de acord cu așa ceva, deci trebuie să schimbăm ceva. Aici avem șansa comisiei noastre pentru a uh, Elucidăm primul rând lucrurile și în al doilea rând să renunțăm la joculețele politice și în al treilea rând sarcina noastră este, după părerea mea, să avem legislația atât de clar formulată încât fraudele să nu mai poată să fie exercitate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dans are cuvântul în minut și 30, vă rog frumos. Uh, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. E momentul, așa cum s-a spus, să Uh, trecem în revistă ceea ce a descoperit uh, Comisia. Am auzit că deja s-a luat o decizie în uh, trecut să ne axăm asupra emisiilor de oxid de azot. S-a spus de multe ori că nu au fost cunoștințe și dovezi credibile în legătură cu efectele dieselului asupra sănătății oamenilor. De ce nu au existat astfel de dovezi? Pentru că responsabilitățile care există în cadrul actual uh, care să asigure că fiecare să-și asume răspunderea pentru ce s-a întâmplat. S-a dat uh, vina pe statele membre, pe Comisia Europeană, uh, dar de fapt nu am recunoscut că există lacune de care s-a profitat. Ceea ce s-a constatat până acum este că există o discrepanță foarte mare în interpretarea legislației actuale. Comisia are dreptate când spune că trebuie să folosim tot ceea ce descoperim în această anchetă astfel încât legislația viitoare să nu mai, uh, uh, să nu mai dea loc la astfel de Uh, lacune. Vreau să mulțumesc uh, colegilor uh, din toate grupurile politice. Este esențial să lucrăm împreună. Este esențial ca aceasta să nu se transforme între, într-un meci între dreapta și stânga. Domnul Demesmacher, un minut. Er mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin acest raport interimar ca vicepreședinte al acestei comisii și, deși este prea devreme ca să tragem o concluzie finală, putem deja să observăm câteva puncte importante. Avem uh, mașini curate în laborator, dar nu și uh, în condiții reale. Deci legislația nu și atinge scopul, e foarte clar pentru foarte mulți oameni. Motivul pentru care nu s-au luat măsuri mai rapide și mai eficiente pentru a ne asigura că regulile sunt respectate și sănătatea umană este protejată este din cauza acestei discrepanțe de realitate între ceea ce este uh, posibil din punct de vedere tehnic. Tehnologia există pentru a ne asigura că se respectă limitele de noxe în condiții reale de trafic, fără a se afecta și emisiile de dioxid de carbon. Legislația interzice aceste dispozitive de manipulare, dar nu s-au închis toate portițele care ar putea fi uh, uh, exploatate. Și uh, nu se spune clar dacă se permite, sau, se permit sau nu anumite lucruri în funcție de temperatură. Deci cred că trebuie să facem tot posibilul pentru a asigura sănătatea consumatorului. Trebuie să ne concentrăm asupra descoperirii realității, a găsirii de bune practici, așa cum vedem în uh, Statele Unite și în California. Mulțumesc, domnul Torvalds, două minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, doamna comisar Biencovska. Cred că o să vorbesc uh, în suedeză pentru cei de acasă. Suntem într-o situație neplăcută. Statele Unite au reguli clare și consumatorii și cetățenii au fost uh, despăgubiți pentru că au demonstrat în mod clar că Volkswagen a folosit aceste dispozitive de manipulare pe autoturismele produse de această companie. Acum situația nu s-a îmbunătățit și asta mă îngrijorează. Nu numai că avem dispozitive de manipulare, dar avem și o performanță uh, manipulată care distorsionează uh, rezultatele. Asta arată că sunt și alții vinovați, nu numai Volkswagen. Pentru cetățeni și consumatori acest lucru este foarte uh, important. Ei uh, trebuie să uh, demonstreze că uh, Uh, comisia și autoritățile nu și-au făcut uh, treaba. Dacă acest lucru nu se întâmplă, înseamnă că cetățenii nu vor fi despăgubiți pentru uh, un produs care a fost necorespunzător. Deci încurajez Comisia să ia foarte în serios această chestiune și să ne dea informațiile de care avem nevoie pentru a ajuta pe consumatori. Uh, Kilonen, un minut. Domnule președinte, una din întrebările cele mai semnificative este reducerea emisiilor în condiții reale de trafic. Comisia este foarte ambițioasă, visăm la um, trafic fără emisii, uh, dar dacă lăcomia conduce mașinile, atunci uh, drumul este într-adevăr foarte dificil. 400 de mii de decese premature în Uniunea Europeană se datorează tocmai acestor uh, noxe și asta nu e foarte puțin lucru. Pe lângă problemele de mediu, o provocare foarte mare este să restaurăm încrederea consumatorilor. Cu toții trebuie să demonstrăm ce putem face industria automobilistică trebuie să recunoască ce a făcut și instituțiile europene trebuie să coopereze pentru a aplica niște reguli suficient de stricte ca să nu mai fie loc de manipulare. Deci nu este suficient să-i găsim pe vinovați, trebuie să învățăm din greșelile noastre și să folosim informațiile pentru a preveni asemenea situații pe viitor. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule, doamnă comisar, vă mulțumesc pentru că ați venit aici astăzi. Dacă ne uităm la ceea ce am învățat după o jumătate de an de comisie de anchetă, este că, după cum spun și experții, nu există niciun motiv tehnic pentru a uh, opri orice uh, tehnologie, uh, nu este nevoie de o tehnologie de protecție a motorului. Însă, în continuare, trebuie să spunem că toți producătorii de mașini folosesc software pentru ca să oprească aceste tehnologii. Numai soft, Volkswagen a fost însă um, acuzat de folosirea acestor dispozitive de invalidare. Fiat se pare că uh, are dispozitive care se opresc după 22 de minute, altele la care sub 17 grade nu funcționează. În orice caz, uh, nu mi se pare momentan uh, clar de ce niciun alt uh, producător nu este uh, acuzat de folosirea lor și nu este tras la răspundere. Atâta timp cât în continuare mașini poluante vor fi pe stradă, vreau să vă întreb când va face Comisia Europeană o recerere, o rechemare coordonată la nivelul Europei pentru a să îmbunătățim situația. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Helmer. Un minut 30. Uh, Domnule președinte, în primul rând trebuie să îi felicit pe colegi pentru că dezbaterea, așa cum aud, este mult mai interesantă decât uh, raportul intermediar. Mm, este foarte, e un raport foarte curios pentru că este aproape lipsit total de conținut. Uh, el reflectă foarte mult situația. Într-adevăr, alineatul 1, Comisia cere Comisiei uh, emis să-și îndeplinească mandatul și cere Comisiei să colaboreze. Aș prelua un cuvânt uh, din uh, raport. În aliniatul 4 se cere guvernelor, parlamentelor și autorităților competente din statele membre să întreprindă o serie de acțiuni. Nu este treaba acestui Parlament sau acestei comisii temporare să ceară guvernelor uh, suverane să întreprindă vreo acțiune. Dacă uh, ați fi avut uh, curtoazie, această comisie uh, ar fi putut să ceară frumos și poate că am fi susținut acest raport, ceea ce, din păcate, nu putem să o facem un minut 30 uh, pentru domnul Jacques. Yes. Dragi colegi, salut uh, munca comisiei noastre care s-a plecat cu minuțiozitate asupra uh, activității industriei uh, și a instituțiilor în ceea ce privește emisiile. Mă bucur că această uh, muncă nu uh, neglijează faptul că uh, vorbim aici despre un război economic între America și uh, um, Europa. Dacă contextul nu ar uh, scuza nimic, uh, am putea înțelege că există o ostilitate crescândă în uh, din partea Statelor Unite pentru că industria europeană este cea care excelează în uh, producția de motoare diesel. Uh, raportul nostru nu ar trebui să fie doar tehnic, ci ar trebui să, fie, să aibă un ton mai ofensiv și mai politic. Mulțumesc, domnul Belet, două minute. Prego, Ivo. Te rog, Ivo, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața, domnul comisar, dragi colegi. deja jumătate din mandatul uh, Comisiei de Anchetă s-a derulat uh, în, cu activitate foarte intensă. Am ajuns la diferite concluzii, știm foarte bine cum se poate evita așa ceva acum pe viitor. E foarte clar că responsabilitatea este comună și ieri seară la discuția cu dumneavoastră am putut să constatăm că nicio instanță dar și nici Parlamentul nu a ținut cont de amploarea fenomenului, mai ales la mașinile diesel și nu și-a dat seama că trebuie să avem grijă și la posibile fraude, mai ales autoritățile naționale sunt de vină pentru că ele sunt cele care sunt responsabile pentru punerea în aplicare a regulilor la nivel european. Cele 28 de state membre au participat la elaborarea acestor reguli. Doamnă comisar, așteptăm acum de la dumneavoastră să controlați uh, acum mult mai bine situația și sperăm ca să se creeze condiții uh, bune pentru ca să se poată desfășura controle eficiente. Europa are mașinile cele mai ecologice din lume și ar trebui să nu ne pierdem rolul acesta. Ar trebui să rămânem pionieri în ceea ce privește tehnologiile de protecție a mediului. Există deja autovehicule care respectă um, aceste um, limite chiar și în timp real. Deci branșa noastră auto, de industrie auto, funcționează bine, însă trebuie să dăm un pic mai repede uh, viteza la uh, aplicarea acestor tehnologii. Volkswagen a fraudat sistemul și noi trebuie cu raportul nostru să arătăm ce s-a întâmplat și să facem presiune pentru ca încrederea consumatorului să poată să fie din nou câștigată prin transparență. Mulțumesc că aveți cartonaș albastru. Acceptați din partea lui Frunzulică, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimate coleg, salut discursul dumneavoastră și aș vrea să subliniez metodologia foarte bună și transparența metodologiei Comisiei de Anchetă. Însă am o întrebare. Cum, ce părere aveți despre această Comisie de Anchetă în sensul în care aceasta ar putea contribui la restabilirea încrederii consumatorului, după cum ați spus dumneavoastră, pentru ca să ne asigurăm că nu se mai întâmplă odată așa o situație? Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, pentru răspunsul dumneavoastră. În primul rând, putem să facem următoarele. Trebuie să elucidăm tot ce s-a întâmplat. Doamna comisar a spus ieri că anumite documente confidențiale nu pot fi uh, deschise, dar doamna comisar a spus că și acestea vor trebui date publicității. Trebuie să ne asigurăm și că uh, la omologarea de tip nu se mai întâmplă nicio eroare și uh, legislația poate să garanteze de asemenea o testare mult mai rapidă și mult mai bună. Rapiditatea e esențială. Împreună cu Consiliul e nevoie de transpunere în drept pertinent. Mulțumesc foarte mult, uh, spune președintele. Domnul Revo, doamna Revo Dalon Bonfoa, un minut 30. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, este complicat să legiferați pentru Uh, a legifera uh, autovehicule pentru sănătatea tuturor. Uh, condusul în timp normal se face pe șosea și nu într-un laborator de testare. Nu trebuie să uităm acest lucru a trebuit uh, au trebuit să treacă 10 ani pentru a ajunge la aceste uh, teste în condiții reale de trafic. Este însă și mai complicat să se respecte, să se controleze și să se sancționeze nerespectarea legislației europene. Situația astăzi este de neînțeles pentru cetățeni. Ei trebuie să respecte această legislație europeană. Din păcate, lanțul uh, de control uh, și de sancțiune atunci când e vorba de sănătate publică nu funcționează. Imaginea Europei și a instituțiilor uh, europene de resort este foarte proastă. Sunt convinsă că Uniunea trebuie să-și continue construcția politică și cred de aceea că este responsabilitatea mea să tragem învățăminte din acest scandal care ar fi putut să fie evitat dacă toate părțile ar fi respectat legea și nimic altceva decât legea. Mai mult decât oricând, e timp să uh, reamintim poziția noastră și rațiunea de a fi acestei uh, comisii de anchetă. Uh, apărarea interesului general. Interesul nu este să acopere comportamente de acest tip. Miza este să restabilim încrederea cetățenilor și a consumatorilor. Miza este de a garanta uh, Uh, sănătatea publică și uh, mediul uh, păstrând locurile de muncă. Miza este să avem o dezvoltare durabilă care să fie în beneficiul tuturor. Aceasta este misiunea Comisiei EMIS. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Dalton, un minut. A trecut un an de când am descoperit că automobiliștii din întreaga lume au fost trași pe sfoară de Volkswagen și de atunci ne tot întrebam cum s-a întâmplat asta fără să observe agențiile de reglementare, nu doar în Europa, ci în toată lumea. Dacă o companie vrea să înșele, niciun sistem nu este pe deplin sigur. Dar ideea este să le îngreunăm cât mai mult situația și trebuie să facem acest lucru. Acum avem reguli noi care s-au aplicat, este o parte importantă a răspunsului. Avem propuneri noi pentru supravegherea pieței din partea Comisiei, a doua parte cheie. Trebuie să rezolvăm lucrurile cât mai curând cu putință pentru a vedea care sunt învățămintele pe care le putem trage. Avem un uh, sistem de aprobare la nivel uh, de țară cu recunoaștere reciprocă, dar este nevoie și de aplicarea lui, așa cum a spus și doamna Comisar Sara. Deci să spunem clar, orice administrație, toate administrațiile din lume au fost păcălite de Volkswagen, nu doar uh, cele din Europa. Avem nevoie de o supraveghere a pieței clară, atât la, la nivelul pieței cât și la nivelul UE. Trebuie să protejăm uh, consumatorii și mediul și trebuie să rezolvăm lucrurile cât mai curând cu putință pentru că nu avem timp de pierdut. Feria, două minute Are cuvântul acum domnul Feria. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate domnule, doamnă comisar. Avem probleme majore cu calitatea aerului, în special în orașe. Și acolo, în principal, datorită traficului cetățenii europeni uh, suportă consecințele acestei poluări. Este un mare pericol la adresa sănătății publice. Peste 70.000 de oameni mor în fiecare an în Uniunea Europeană datorită oxizilor de azoți prezenți în atmosferă. Motoarele diesel reprezintă o sursă principală a poluării aerului în zonele urbane. Există așadar această problemă a poluării aerului și la întregul la nivelul întregii Uniuni Europene. Comisia trebuie să acționeze, dar până acum lucrurile nu au funcționat. Cetățenii, unii consideră că competitivitatea economică este mai importantă decât sănătatea lor. Unii producători uh, auto au o mare influență în acest sen. Trebuie să milităm pentru o mai bună calitate a aerului, dar cum reușim acest lucru? Bineînțeles, prin inovare tehnologică. Astfel, trebuie să venim în întâmpinarea cetățenilor care așteaptă o mai bună calitate a aerului și avem nevoie de transport în comun mai performant. Trebuie să fim inovatori, trebuie să ne gândim la autovehiculele cu propulsie electrică care sunt mai curate. Și este o rușine că până acum nu am fost în măsură să demascăm această înșelăciune a autovehiculelor care funcționează cu motoare diesel. Acum avem nevoie de măsuri care să ne apere. Comisia trebuie să transparentizeze întregul proces și trebuie să lucreze riguros și să coopereze cu noi. Astfel, se poate realiza un control efectiv a implementării legislației europene. Pentru că Europa pe care am văzut-o astfel nu este Europa pe care o dorim. Are cuvântul doamna Felda. Da, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. Așa este. Într-un serial se spune că dacă vrei să nu se afle adevărul, faci o comisie de anchetă. Și mă bucur că Parlamentul European a decis să folosească potențialul unei astfel de comisii de anchetă. Însă avem de-a face cu o comisie care nu vrea să coopereze, care apoi cu reticențele și, reține, și rezistențele industriei. Trebuie să știm uh, ce vrem. Scandalul era cunoscut de toată lumea, dar a fost ascuns. Însă acum trebuie să combatem rezistența celor care sunt responsabili și care au fost aroganți. Trebuie să dezvăluim adevărul. Aș dori să mulțumesc președintei Comisiei de Anchetă și tuturor celor care cooperează aici, pentru că se arată că se poate lupta uh, cu astfel de situații. Te la parola, Karim. Madame la comisar, il Doamna comisar, de un an a izbucnit deja scandalul Volkswagen, apoi a devenit scandalul întregii industriei de automobile la nivel mondial și după descoperirea fraudei masive la testele antipoluare nu s-a făcut nimic în afară de crearea Comisiei noastre de anchetă. Nici o măsură de anvergură, nici din partea Comisiei, nici din partea statelor membre, pentru a respecta ce? Normele europene antipoluare pentru a proteja sănătatea cetățenilor și a le recâștiga încrederea consumatorilor. De un an îi lăsăm pe consumatorul european european să fie furat. Bubele ă, ambulante umblă pe șoselele noastre și lansați acum măsuri împotriva statelor care au omologat aceste vehicule doar un prim pas. Dar ce așteptați? Atunci când mă uit la ce face guvernul francez, care protejează Renault, care e unul cei mai mari poluatori în Europa, eu nu mai vreau să existe Dieselgate. Haideți să reformăm uh, în întregime sistemul de omologare, să avem o agenție europeană care să certifice vehiculele și care să solicite rechemarea automată a autovehiculelor dacă o fraudă este uh, dovedită. Este datoria dumneavoastră, în sfârșit, să acționați. Mulțumesc. Play. Domnul Lei. Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren. Doamnă comisar, stimate doamne, stimați domni, această comisie funcționează deja din luna martie. Am audiat experți, reprezentanții ONG-urilor, reprezentanții industriei auto, dar și foști comisari. Și aș dori să mulțumesc um, tuturor celor care au uh, fost de acord să participe la audierile noastre, cu excepția unuia, lucrurile au și funcționat foarte bine. În ceea ce privește rezultatele, trebuie să făcută o diferențiere clară între dispozitivele de blocare și cotele ridicate de emisii ale autovehiculor în trafic. Dispozitivele de manipulare sunt ilegale și trebuie sancționate, așa cum este de altfel prevăzut în legislație. Sigur că se impun dubii dacă doar Volkswagen trebuie Uh, arătat cu degetul în momentul de față. Dacă mă uit, de pildă, în presă, ce titluri uh, există acum uh, în ceea ce privește concernul Fiat, ar trebui poate lucrurile analizate mai în detaliu. În al doilea rând, cu noile măsurători care se au în vedere, aceste dispozitive de manipulare nu mai au niciun sens. Măsurători nerealiste în laborator vor fi uh, un trecut. Aici uh, s-au făcut uh, lucrări pregătitoare la care au participat și domnul comisar Tajani. Faptul că aceste dispozitive de blocaj uh, erau permise era un lucru cunoscut doar de experți, nu de populație. Și așa cum a rezultat din audierile comisiei noastre, poate s-a exagerat, dar aceste dispozitive de blocare sunt necesare în anumite condiții tehnice care permit astfel protejarea din punct de vedere tehnic a motorului. Aș dori să mai fac câteva observații uh, generale vis-a-vis -vis de această comisie. Am avut senzația că mulți membri au plecat de la o legătură foarte strânsă între comisie și producătorii auto, dar eu cred că până acum am demonstrat că nu așa stau lucrurile. Domnul Paulucci, aveți cuvântul un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Lucrările comisiei de anchetă au scos la lumină în mod clar că scandalul Volkswagen este doar vârful unui iceberg. Nu este vorba doar de utilizarea frauduloasă a unor dispozitive pentru protejarea motoarelor în anumite condiții. E vorba de mai mult. Din 2007 până în 2011 deja se știa că autovehicule în trafic aveau emisii de 7-8 ori mai mari decât cele testate în laborator în faza de omologare o înșelăciune pentru beneficiari și <clears throat> o lovitură dată calității aerului în orașele noastre. O înșelăciune și mai mare pentru că există tehnologia necesară pentru scăderea emisiilor în momentul de față. De aceea este nevoie să schimbăm profund normele de omologare, să facem și alte controle, nu doar cele care revin statelor naționale și să existe norme mult mai clare pentru protejarea consumatorilor. Domnul Zlotowski are acum cuvântul un minut. Scandal, który stał się przyczyną powołania... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Scandalul care a dus la crearea acestei comisii a făcut foarte mult rău. Încrederea cetățenilor în uh, instituțiile europene a fost uh, scuturată, a fost druncinată, mă scuzați. Um, însă întreaga branșă este importantă pentru Uniunea Europeană și toată întreaga piață auto este foarte importantă. În ciuda multiplelor audieri, este în continuare foarte greu să ne dăm seama dacă uh, cei de la Volkswagen au fraudat sau doar s-au adaptat uh, la teste Sper că ultima etapă a Comisiei EMIS ne va aduce un răspuns. Cine este responsabil și cine trebuie sancționat? Însă trebuie să evităm o recesiune îndelungată pentru industria auto-europeană. Mulțumesc. Doamna López Bermejo, un minut. Parece un de... Mulțumesc, domnule președinte. Poate din exces de prudență, încă mai așteptăm înainte de a prezenta uh, concluziile noastre despre motoarele diesel. Știm că însăși existența dispozitivelor de uh, blocare există și că există o divergență uriașă între rezultatele testelor și rezultatele reale. Ori această discrepanță era cunoscută de foarte mult timp decidenții politici, producătorii eh, din industrie, tergiversează firește luarea oricăror decizii, dar avem niște norme tehnice, avem niște norme de poluare, toate trebuie să respectate și, bineînțeles, trebuie ca noi să veghem la respectarea acestor norme. Iar problema pe care o discutăm nu e decât vârful icebergului și în profunzime putem constata decât că Cetățenii sunt manipulați în mod sistematic. Sute de morți premature din cauza uh, gazelor și am să mă opresc. Mulțumesc. Doamna Reda, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. La jumătatea mandatului, la jumătatea mandatului am văzut deficiențe în ceea ce privește fundamentul de la care ar trebui să pornească această comisie. S-a pierdut timp de către comisie, dar și către Institutul Comun de Cercetare. În audierile noastre ni s-au oferit uh, explicații ridicule în ceea ce privește conformitatea, inclusiv uh, faptul că documentele au fost prea stufoase. Ieri, comisara Biencovska și-a manifestat uh, insatisfacția cu statele membre vis-a-vis -vis de faptul că acestea sustrag informații. Acum este momentul, doamnă Biencovska, să ne puneți la dispoziție informațiile complete. Competențele de anchetă ale um, comisiei noastre de anchetă uh, s-au dovedit și prin neparticiparea la anchetă a anumitor comisari. Haideți totuși să punem în vigoare articolul 198 a regulamentului de procedură, dreptul la audiere. Domnul Ștefanec. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor Comisia pentru anchetarea în domeniul emisiilor a fost creată pentru două motive. În primul rând, uh, să se uh, vadă cum a fost posibil uh, ca întreprinderile să uh, nu respecte legea pe termen lung. Deci cum a fost posibil un caz precum scandalul Volkswagen și apoi uh, să vedem, să recâștigăm încrederea cetățenilor. Cred că legislația trebuie deci să fie mai clară și mai adaptată la realitate și cred că am obținut unele progrese în discuțiile noastre cu Comisia am uh, fost de acord că măsurarea emisiilor trebuie să fie făcută în practică, nu numai în laborator și că trebuie să avem aceleași reguli care să se aplice tuturor la fel. Însă trebuie subliniat și faptul că unele state membre nu sunt foarte cooperante, ceea ce nu face decât să lungească și să complice procesul. Acest uh, domeniu mai comportă o dimensiune. Mii de uh, consumatori au fost escrocați. În Statele Unite, o întreprindere, întreprinderile plătesc mii de dolari uh, clienților, însă în Europa nu s-a plătit nimic încă. Trebuie să recâștigăm încrederea în Uniunea Europeană și pentru asta trebuie să facem tot ce putem pentru a ne asigura că vor exista compensații adecvate pentru cetățenii europeni. Nu este obiectivul nostru să uh, pedepsim industria auto, trebuie să o motivăm să vină cu inovații și cu noi tehnologii, însă trebuie să creăm uh, un punct de plecare comun și echitabil pentru toate întreprinderile. Mulțumesc. Domnul Ertug, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ultimele săptămâni cred că ne-au arătat uh, foarte bine că era foarte mare nevoie de această comisie de anchetă. Din audierile de până acum putem trage următoarele concluzii. Cred că comisia ne răspunde la întrebări evitând uh, și nu în totalitate. Comisia Europeană nu cunoaște sau nu vrea să cunoască propria legislație, nu își cunoaște competențele sau nu vrea să Uh, știe care sunt competențele. Este foarte greu de știut cum aplică sau nu aplică statele membre legislația. Mă întreb, cum se poate ca într-o um, controversă uh, cu uh, lichid de răcire se pot începe uh, Um, proceduri de încălcare cât se poate de repede, dar într-un scandal atât de mare, 23 de state membre scapă nepedepsite. pentru mine este clar că Comisia are un rol foarte important pentru că nu a acționat la timp. Mulțumesc, doamna Gerling. Un minut. Thank you very much. Vă mulțumesc. Um, vreau să mulțumesc raportorilor pentru acest raport interimar, care nu ne spune mare lucru, dar care Eh, firește, deschide calea. Eh, încotro ne dreptăm. Și pentru noi sunt două căi. Eh, sunt raportor pentru calitatea aerului și problemele mele au început când, la începutul procesului, adică cu vreo trei ani, mi s-a făcut o prezentare care îmi demonstra, o prezentare a DGMV, care îmi arăta că toată lumea știa de discrepanța dintre standardele reale și ce se întâmplă pe șosele. Și a fost prima dată când eu am aflat de acest lucru. Iar de atunci am fost hotărâtă să uh, dau de capătul problemei. Iar în această anchetă există cele două căi, cum spuneam, politică și tehnică. Din punctul meu de vedere, noi trebuie să ne asigurăm că la sfârșitul întregului proces uh, vom învăța lecțiile politice, vom înțelege de ce uh, acele părți ale comisiei care trebuiau să se ocupe de aceste lucruri, de sănătatea cetățenilor, nu au reacționat suficient de rapid și nu și-au asumat responsabilitatea cum se cade. Trebuie să ne asigurăm că va exista de acum un sistem care să nu mai permită niciodată așa ceva. Mulțumim, spune președintele. Acum domnul Niedermayer. Două minute. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în ultimul an am învățat foarte multe nu despre Volkswagen, ci despre aplicarea legislației UE, despre divizarea competențelor între Uniune și statele membre sau comportamentul etic a anumitor companii. A fost oarecum frustrant, însă avem acum șansa să schimbăm lucrurile, să le îmbunătățim nu cred că industria nu poate să facă acest lucru sau că ar fi prea costisitor. Au însă nevoie de mesaje clare și reguli clare. Eu cred că Comisia trebuie să continue și să ne concentrăm pe viitor, nu pe trecut. Și ar trebui să începem cu înțelegerea datelor de bază și am să încerc să menționez câteva dintre ele. În primul rând, cred că doar autovehiculele care se conformează regulilor trebuie să poată fi introduse pe piață. Trebuie să facem acest uh, lucru printr-o omologare corespunzătoare. Doar așa putem evita riscurile de sănătate. Știm că este posibil și chiar și cu actuale tehnologii, autovehiculele pot fi curate. Ce se va întâmpla în viitor e greu de spus pentru că tehnologia evoluează atât de repede. Am întârziat în uh, introducerea unor testări de laborator mai bune. Acum uh, trebuie să interzicem acest lucru. De asemenea, ar trebui să se poate lua mostre pe viitor, în cadrul viitorului sistem de omologare și, de asemenea, ar trebui să punem accentul pe un sistem independent de omologare. Și toate aceste învățăminte trebuie transpuse într-un sistem mai bun pe viitor. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Șaldemoze, un minut. Skandalen om snydesoftware i millioner af biler. Mulțumesc. Scandalul referitor la dispozitivele de invalidare pe piața auto nu se referă numai la o fraudă, este vorba până la urmă de viața oamenilor. Pentru că cantități enorme de oxizi de azot uh, uh, au fost uh, emise în uh, atmosferă. 72.000 de persoane mor în fiecare an timpuriu din cauza uh, emisiilor de noxe. Oamenii mor și mediul are și el de suferit. Încercăm în această comisie de anchetă să înțelegem cum s-a ajuns la această situație? Cum se face că acest scandal, că această fraudă nu a fost de, uh, ă, descoperită mai devreme? Se pare că nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea. Ea este aruncată dintr-o parte într-alta. Sistemele noastre de control ă, trebuie să fie mai clare, ă, astfel încât să înlăture orice fel de dubii și trebuie să existe responsabilități clare. Cred că trebuie să mm, eliminăm acest scandal și să protejăm oamenii și natura. Mulțumesc, domnul Toșenovski. Mulțumesc. Munca Comisiei de Anchetă oferă o imagine de ansamblu a sistemelor tehnice, uh, în special a motoarelor diesel. Eu nu am discutat doar aspectele tehnice, ci ne-am concentrat destul de mult și pe procedurile legislative. Personal am înțeles, am învățat în ce fel uh, presiunea politică de a reduce noxele uh, pune presiunea asupra industriei, antrenând după sine uh, fraudele pe care le cunoaștem. Și rezultatul anchetei, la final, ne va da o descriere clară. Acesta a petrecut în industria auto, dar ne va învăța și cum să facem o legislație mai bună pentru viitor. Noua legislație trebuie să prevadă uh, condiții tehnice realiste liste pentru control și, firește, o procedură armonizată de omologare. Două minute pentru domnul Gambuș. Sí, muchas gracias, president, señora comisari. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Pe 13 iulie am, iulie am adoptat în unanimitate raportul interimar, ceea ce corespunde mandatului care ne-a fost acordat într-un scandal care a afectat atâția oameni. Acum, Comisia de Anchetă are acest uh, mandat și vrem ca raportul să fie adoptat și în plen. În principal, uh, ideea ar fi de a ancheta lucrurile în detaliu. Însă nu este ușor de a descoperi aceste detalii, credeți-mă noi, deputații din acest Parlament, facem parte și din uh, Comisia pentru Mediu, dar și din Comisia pentru Industrie și există în parte și conflicte de interese, dar și re- reindustrializarea Europei este în joc aici și avem nevoie de legislație care să protejeze atât sănătatea umană, dar care să stimuleze și investițiile în industrie, cercetare și dezvoltare. Noi trebuie să facem lumină puțin aici. Sunt chestiuni care, în parte, au fost uh, scurcircuitate și de activitatea domnului Verhoeven, cum s-a văzut la audiere. Uh, la început, uh, activitatea noastră a fost dificilă, a existat uh, o atitudine de negare și din partea Comisiei, dar trebuie totuși să privim în viitor cu optimism și să acționăm în mod clar și de aceea cu acest raport vrem să solicităm statelor uh, membre, dar și tuturor actorilor vizați să colaboreze și să aibă o bună colaborare cu Comisia noastră de anchetă pentru a ne putea continua și încheia activitatea și să evităm ca pe viitor să mai aibă loc uh, fraude. Este vorba în principal de sănătatea, de locurile de muncă ale cetățenilor noștri, de aceea vrem să ducem la bun sfârșit aceste um, verificări și să-i tragem la răspundere pe cei care poartă răspunderea. Este vorba însă și de foarte multe locuri de muncă și mă gândesc aici și de la programul Orizont 2020. Doamna Dali. Europei, Mulțumesc domnule președinte. În fiecare an, mii de europeni, inclusiv copii, se îmbolnăvesc din cauza nivelului de poluare în orașele noastre. Nu vedem nimic nou aici. Ar trebui să avem legislație clară care să interzică asta. Și totuși, această poluare există în continuare. Și problema nu se limitează la un singur producător auto. Avem Uh, companii care produc autovehicule ce produc de 10 ori mai, mai emisii de 10 ori mai mari decât uh, prevede legea. Avem autorități naționale care nu acționează împotriva producătorilor care încalcă legile. Nu mai putem tolera o astfel de situație în care producătorii auto se simt uh, atât de îndreptățiți, uh, mai ales că autoritățile le acoperă urmele. Trebuie să ne asigurăm că nimeni uh, nu mai încalcă regulile. Trebuie să continuăm activitatea noastră în comisie astfel încât așa ceva să nu se mai întâmple. Mulțumesc, domnul Van Dalen, vă rog. Un minut anche per lei. Un minut. Vă mulțumesc. Comisia de anchetă e la mijloc de parcurs și ancheta are părți bune dar cred că informațiile trebuie să ne parvină de la toate părțile interesate. Când uh, se vor trage concluziile, trebuie să urmeze și măsuri concrete. Aș putea să dau câteva exemple în ce fel vom putea evita uh, această cârdășie între autorități și industrie. Lobiștii lucrează intens la asta. Cum putem să scăpăm de atmosfera poluată. Ei bine, e nevoie de mașini fără emisii, iar motoarele diesel curate nu există. Cu sau fără uh, dispozitive specifice. Trebuie folosită electricitatea și hidrogenul, iată care e viitorul și toate energiile noastre trebuie să se îndrepte în această direcție. Haideți să deschidem uh, calea către mașini care nu produc poluare. Domnul Rosati. Mr. President, Commissioner, Domnule președinte, doamnă comisar, în primul rând aș dori să mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată. Este un bun, o bună sinteză a activității comisiei noastre de anchetă. Cu toate acestea, mandatul nostru încă nu a fost dus la îndeplinire, mai sunt multe de făcut. Sunt multe îndoieli, dar și multe întrebări rămase fără răspuns. Cu toții în această cameră așteptăm cu interes concluziile și rezultatele finale, ceea ce nu se poate face însă fără o strânsă și loială cooperare cu Comisia Europeană. În cursul întâlnirilor am dat vina pe Comisia Europeană pentru că nu a reușit să reformeze modelul de testare și de omologare, dar nu este imaginea concretă. Nu doar că a întârziat Comisia în a lua măsurile care se impun, dar și Parlamentul European a pierdut timp în ceea ce privește finalizarea primului raport cu privire la măsurarea în condiții reale de trafic. Statele membre nu au luat măsurile necesare pentru a împiedica în mod expres uh, uh, folosirea acestor uh, dispozitive de blocare prin urmare, au avut de suferit oamenii datorită poluării aerului. De aceea, Comisia sper că va lua măsurile care se impun vis-a-vis -vis de concernul Volkswagen și, de asemenea, așteptăm ca și statele membre să penalizeze astfel de practici. Domnule președinte, acum cred că ar trebui să ne concentrăm pe activitatea legislativă și să finalizăm Uh, cel de-al treilea și al patrulea pachet în ceea ce privește măsurarea în condiții reale de trafic. Acum uh, vom finaliza raportul final care va servi uh, implementării cadrului final în ceea ce privește emisiile. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm că o astfel de proastă gestiune nu se va mai repeta. Parlamentul European are responsabilitatea de a-i proteja pe cetățenii europeni față de astfel de practici ilegale. Mulțumesc, domnul Zoriniu, un minut acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Este în interesul uh, Uniunii Europene, a industriei sale, ca Uniunea Europeană să joace un rol cheie în uh, tranziția către uh, o economie inteligentă și puțin poluantă. Ancheta din Comisia EMIS a creat deja rezultate pozitive. În plus, statele membre, cât și instituțiile europene, trebuie să-și depășească zona de confort. Să avem sisteme de inspecție fiabile, să distribuim informații uh, bune cetățenilor, comisii de anchetă și așa mai departe. Dar trebuie să lucrăm și la metodologiile de măsurare a emisiilor tehnologiile industriei auto de mâine vor fi altele decât cele de azi. Și asta trebuie să fie obiectivul nostru. Însă trebuie să mergem și mai departe de atât. Trebuie să combatem cultura care a permis să apară o astfel de fraudă timp de atât de mult uh, vreme. Pentru asta există EMIS și sperăm că va avea rezultate bune. Mulțumesc. Trecem la

Grazie, onorevole Schulin, prego. Domnul Schulin, un minut, vă rog. Za besedo. Doamna. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia EMIS, împreună cu Comisia Europeană, are de jucat un rol foarte important în această anchetă. E clar că în Uniunea Europeană avem o supraveghere a pieței uh, foarte proastă în sectorul automobilelor. Scandalul Volkswagen nu este singular, cu siguranță. Și problema este că aceste dispozitive de manipulare sunt interzise de foarte mulți ani. Cu toate acestea, ele circulă încă în autovehicule din trafic. Clarificarea situației reprezintă o chestiune importantă pentru noi, de aceea trebuie să avem un răspuns ferm vis-a-vis -vis de astfel de scandaluri și persoanele responsabile trebuie trase la răspundere. Cu, în pofida interzicției acestor dispozitive de blocaj, există încă foarte multe interpretări vis-a-vis -vis de utilizarea acestora. Aceste lucruri trebuie reglementate foarte rapid. Este important ca în această anchetă, pe lângă Parlamentul European și Comisia, să participe și statele membre, pentru că, în primul rând, este vorba de încrederea consumatorului. Domnul Maria. Domnule președinte, ce dovedim este că competitivitatea industriei germane are o viziune foarte limitată În 2015, personal, am solicitat o investigație pentru a analiza atât Volkswagen și, cât și alți producători auto. Răspunsul Comisiei la vremea aceea a fost că au existat studii în alte state membre unde se făcuseră încercări de a falsifica testele de emisii. Aceste studii vizau alte, alți producători de automobile și eu cred acum că trebuie aplicate sancțiuni. Comisia emis uh, e un prilej de a pune sub lumina reflectoare această industrie și cred că în 2017 va trebui să vedem și concluziile. Mulțumesc a estas alturas podemos decir que estamos ya ante un gran fracaso colectivo. Mulțumesc. Putem în acest moment să spunem că avem de a face cu un eșec colectiv de mare amploare. Eșecul tuturor celor care au fost escrocați de această companie. Însă frauda a fost descoperită dar uh, totuși, în același timp, normele erau flexibile uh, sau uh, puteau comporta interpretări diferite și întreprinderile au profitat de asta. Este un eșec al Comisiei care nu a putut asigura respectarea legii, este un eșec al statelor membre care sunt obligate să ducă anchete în astfel de situații și să împiedice că uh, astfel de fraude care fac rău cetățenilor și uh, mediului uh, să se mai repete. Este vorba de sănătatea noastră până la urma urmei. Este vorba de mediu, dar vorbim în același timp și de industrie care creează locuri de muncă. Frauda este, face rău industriei pentru că își pierde încrederea. Uh, populației. Mulțumesc. Doamna Meissner, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia nu a reușit să scoată la lumină anumite lucruri, dar a ajuns la concluzii care mi se par pertinente. Încerc să sintetizez și anume, Volkswagen nu a putut respecta sau au putut să atingă cei 80 de, cele 80 de grame de oxid de azot uh, care sunt reglementate în California doar prin înșelăciune. În Uniunea Europeană acest prag este mult mai uh, ridicat și față de 180 cât uh, era limita, au rezultat însă 600 de miligrame. Însă noi trebuie să învățăm la urma urmei că este important să scădem emisiile și de dioxid de carbon, dar în același timp să avem grijă și de calitatea aerului. De aceea, industria trebuie să poată produce tehnologii realiste și să le să le monteze în autovehicule curate și abia atunci vom putea impune noi tipuri de măsurători. Domnul Caputo, acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am evidențiat în mai multe rânduri rolul de lider al Uniunii Europene în ceea ce privește poluarea mediului. A avut un uh, rol important în acordul de la Paris cu privire la climă, dar de asemenea și în cadrul OACI pentru extinderea schemei ETS la nivel mondial. Comisia de anchetă instituită de acest Parlament trebuie să transmită un semnal puternic, astfel încât lumea să nu poată spune că Europa este prima care încalcă regulile stabilite. Trebuie să avem curajul să denunțăm, dacă este cazul, și comportamente omisive în adoptarea de măsuri corespunzătoare pentru a face uh, ca aplicarea acestei interdicții a dispozitivelor de manipulare să fie foarte clară. Și uh, depinde foarte mult de acest lucru credibilitatea acestei comisii. Domnul Kuhn. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să avem mașini care nu emit nimic, uh, Um, care funcționează cu electricitate sau pe hidrogen. Deci înainte să ajungem la situația asta, trebuie să vedem ce facem cu situația actuală uh, și să ne asigurăm că sunt respectate limitele de NOx, de CO2, dar că și pot fi respectate. Tocmai de aceea trebuie la omologarea de tip să ne asigurăm că se și instalează uh, mecanismele de tratare a um, gazelor uh, de eșapament uh, conform normelor Euro 6 și este necesar să se respecte legislația și este important să se reacționeze și la um, piața americană, însă la ei limita este de 70 de miligrame pe milă, deci 44 de miligrame pe kilometru. Bun, um, apoi tehnologia Blue Motion pe bază de uree și apă trebuie să fie folosită pentru că folosește, um, um, transformă noxele în azot, pur și simplu, care nu este uh, dăunător. Și această tehnologie trebuie folosită avem nevoie de o supraveghere a pieței care, în mod aleator, să testeze vehiculele puse pe piață în situații reale. Și este clar că la 130 de km pe oră, 170 de km pe oră, 200 de km pe oră, diferența este uh, enormă între emisii și această diferență trebuie compensată prin tehnologie. Numai astfel ne vom atinge obiectivele. S-a prevăzut ca până în 2017 sau până în 2019 să se emită 168 de miligrame pe kilometri în condiții reale și până în 2021 um, să se reducă această cantitate. Trebuie să uh, impunem aceste lucruri pentru că situația actuală este insuportabilă, atât pentru sănătate cât și în general. Mulțumesc. Uh, toți uh, colegii și-au respectat uh, timpul, deci vom um, mai avem puțin timp pentru cei care ar mai dori să intervină. Se pare că nu este cazul. Doamnă Biancovska, aveți cuvântul. Doresc să mulțumesc tuturor deputaților pentru acest schimb de opinii și pentru dezbaterea cât se poate de sinceră, de onestă. Eu sunt convinsă că avem același obiectiv, adică de a lămuri până la capăt acest scandal și de a vedea care sunt măsurile ce se impun și de a merge înainte, bazându-ne pe adevăr și transparență cu toții. Aș sublinea dată în plus că personal voi face tot ceea ce e necesar, utilizând puterea și mandatul Comisiei ca uh, gardian al tratatelor și ca organ de reglementare uh, în interesul industriei, dar nu vreau să joc acest, uh, uh, acest teatru al acuzelor la care asistăm și vreau să fiu cât se poate de vocală. Eu una nu pot să spun 100% convinsă că și alți producători auto au procedat la fel. Eu nu am dovezi în acest sens. Au existat scrisori din partea statelor membre și statele membre pot să facă presiune asupra producătorilor lor. Eu una nu am uh, putere uh, juridică în momentul de față. Unii au spus că la nivelul Uniunii Europene ar trebui să retragem vehicule de pe piață, însă eu nu am niciun temei juridic pentru a uh, proceda astfel. Sunt de acord că e straniu în anumite state membre. Există această retragere de pe piață obligatorie, în alte state e voluntară și în altele nu se întâmplă nimic. Sigur, nu e firesc. Iată de ce eu cred că statele membre au început să înțeleagă că trebuie să fie mai transparente și să uite practicile trecutului, să ne ofere informațiile de care avem nevoie, inclusiv informații strategice. Și trebuie să existe o supraveghere reală a pieței care să aducă succese viitoare. Avem nevoie de un angajament din statele, din partea statelor membre, așa cum am nevoie de un angajament din partea dumneavoastră, așa încât să avem un cadru legislativ uh, coerent pentru omologarea autovehiculelor și eu nu fac acest lucru împotriva industriei, din potrivă sunt comisarul responsabil pentru industrie și voi face tot ceea ce e necesar pentru ca această industrie să fie competitivă, să fie respectată și să înflorească. Dar, în interesul industriei astăzi, și sper ca și sectorul să înțeleagă, trebuie să fim duri, fermi și să avem standarde înalte. Nu voi utiliza criza pe care o traversăm și din nou cred că e un cel comun Trebuie să obținem o mai bună supraveghere a pieței și o mai bună legislație pentru a îndrepta industria către un noi indici de performanță, mobilitate și împreună cu dumneavoastră, nu învinuindu-ne unii pe alții, pentru că acest lucru nu duce nicăieri, ci prin angajamentul nostru comun, eu cred că vom atinge aceste obiective pentru că e momentul de care aveam nevoie pentru a configura viitorul industriei auto. Mulțumim, doamnă comisar. Acum dau cuvântul celor doi raportori, începând cu domnul Zalba Videgain. Pablo, te rog două minute. Muchas eh, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții și să-i mulțumesc încă o dată domnului Kerprandi pentru activitatea desfășurată în comun. Și sper că vom și putea continua lucrările noastre în a doua parte a mandatului nostru. Unii colegi și-au exprimat uh, păreri de rău cu, pentru faptul că în acest raport nu se vine cu concluzii pe fond. Uh, dar acest lucru urmează. Nu am spus-o de la bun început că nu va fi un raport tehnic. Eu cred că important este să nu ne acuzăm reciproc, pentru că nu asta vor cetățenii de la noi. Din potrivă, ar trebui ca împreună să încercăm să descoperim adevărul și să prezentăm împreună propuneri pentru a evita ca astfel de lucruri să se mai întâmple în viitor. Nu ne putem permite, dragi colegi, să redactăm un raport împotriva industriei, împotriva locurilor de muncă, din potrivă. Trebuie să fie un raport pentru mediu, un raport pentru industrie, pentru industria producătoare auto, dar un raport și pentru locurile de muncă. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc! Are acum cuvântul celălalt raportor, domnul Gerprandi. Două minute și pentru dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că dezbaterea a fost una încurajatoare. O dezbatere care nu a fost despre raportul interimar, pentru că acesta se limitează la proceduri, ci mai degrabă despre situația actuală uh, și despre stadiul actual al anchetei uh, comisiei noastre. De ce cred că dezbaterea a fost încurajatoare? Ei bine, am constatat uh, o înțelegere comună a problemei. Asta nu a dus neapărat uh, imediat la concluzii comune, însă asta va fi provocarea pentru colegul Pablo Zalba și pentru uh, mine să ajungem la concluzii comune la final. Însă eu cred că suntem pe calea cea bună. Să nu uităm că suntem numai la jumătatea drumului, mai este mult de anchetat și multe mai sunt multe probe de analizat. Aș dori să subliniez două elemente. Cred că Seb Dance a fost cel care a vorbit pe bună dreptate despre foarte multele responsabilități. Se pare că, și asta au spus-o mai mulți, până la urma urmei nu există un responsabil principal, nici comisia, nici autoritățile naționale, uh, nimeni. Și asta pare să fie element, acesta pare să fie elementul cheie al uh, problemei. Sperăm că aprofundând lucrurile vom putea ajunge la concluzii pentru viitor, nu numai pentru domeniul auto, ci și pentru alte sectoare. Apoi cred că a fost colegul Ivo Belet cel care a spus că dacă analizăm problema responsabilităților, um, multe elemente au de a face cu incapacitatea statelor membre de a-și asuma responsabilitatea. Mi se pare un element important al discuției de azi. Mulți au vorbit despre nevoia de a arăta cu degetul pe cei care nu uh, fac uh, lucrurile în mod corect. Eu cred că într-o democrație tragerea la răspundere este esențială și asta poate să însemne și să arătăm uh, cu degetul pe cei vinovați. Nu este ceva ce îmi face plăcere, ce aștept cu nerăbdare, dar face parte din uh, democrația, dintr-un sistem democratic. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc uh, tuturor, uh, raportorilor, vorbitorilor, doamnei uh, comisar, pentru această dezbatere. Votul va avea loc astăzi. Sesiunea se suspendă până la 12.30.